asemenea toate părțile. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă Gări. Am primit șase propuneri de rezoluție după această dezbatere. Acestea vor fi votate mâine la ora 12. Următorul punct acum. Declarația înaltului reprezentant al Uniunii, vicepreședintelui Comisiei, privind situația din Siria, Bahrain și Yemen. În numele doamnei Ashton va lua cuvântul ministrul de stat pentru afaceri externe al președinției maghiare, domnul Nemet. Hablará cuando esté instalado. Veți putea începe în momentul în care v-ați așezat.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 Domnule președinte, stimați eurodeputați, am venit în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta câteva considerații în numele înaltei reprezentante, Cathy Ashton, în legătură cu situația din Bahrain, Siria și Yemen. Evenimentele recente au luat o turnură dramatică în Siria de asemenea, situația din Yemen poate să se agraveze și în Bahrain există o atmosferă de asemenea foarte tensionată care ne preocupă foarte mult, chiar dacă vărsarea de sânge aici nu a fost atât de gravă. Uniunea Europeană a reacționat și a urmărit uh, evenimentele din întreaga regiune și uh, o serie întreagă de reuniuni la nivel înalt uh, și uh, declarații uh, reflectă acest lucru. În același timp, au existat contacte cu parteneri uh, cheie din aceste state, din această regiune. Aceste contacte au avut loc în fiecare zi prin uh, reprezentanți din uh, aceste țări pentru ca influența Uniunii Europene să poată fi exercitată oriunde și oricând acest lucru este posibil. Fiecare situație din această țări este unică și necesită o strategie bine Uh, gândită, bine croită. Dar când evenimentele se derulează atât de repede, este esențial să dezvolți o politică uh, serioasă bazată pe un fundament solid. Deci dați-mi voie să menționez asemenea uh, principii. În primul rând, trebuie să fie respinsă violența. Protestele trebuie să se desfășoare în condiții pașnice cu respectarea drepturilor fundamentale. În al doilea rând, dialogul trebuie să fie promovat. Diferențele, doleanțele trebuie să fie adresate într-o manieră constructivă uh, oamenii trebuie să își arate disponibilitatea de a dialoga fără uh, a uh, prejudicia pe interlocutori. De în al treilea rând, reformele politice și economice trebuie să pornească din aceste țări, iar Uniunea Europeană a demonstrat că este pregătită să acorde susținere în baza acestor principii. Dați-mi voie acum să mă refer uh, în, asupra acestor state. La Bahrain uh, situația încă nu a revenit la normalitate, rămâne în continuare tensionată, pentru că există în continuare tulburări uh, se pare că uh, cei care au uh, protestat nu au făcut altceva decât să-și exprime dreptul la uh, liberă exprimare a opiniei. În altul reprezentat a condamnat violențele din Bahrain și a invitat autoritățile și toate forțele implicate să respecte întru totul drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ca și standardele internaționale în probleme umanitare. Uh, autoritățile din Bahrain și opoziția au fost invitate să declanșeze un dialog onest pe plan național. Înalta reprezentantă a avut uh, o întâlnire cu ministrul de externe, îndemnând la pași concreți uh, pentru ca oamenii să poată să poarte un dialog fără excluziuni și fără precondiționări. Pentru că doar în felul acesta uh, se pot crea bazele pentru stabilitate regională. Iar uh, calea cea mai bună pentru a promova stabilitatea este dialogul. Acesta este mesajul pe care înalta reprezentantă îl va transmite în momentul în care se va întâlni cu uh, miniștrii, membri ai Consiliului de Cooperare în zona Golfului în câteva zile, în luna aceasta. În ce privește situația din Siria, au existat asemenea proteste populare care au început la mijlocul lunii martie. Au uh, avut loc represiuni brutale care sunt inacceptabile. Înalta reprezentantă și Uniunea Europeană a apelat în repetate rânduri la autoritățile din Siria pentru a stopa violența, pentru a respecta drepturile oamenilor de a demonstra pașnic și uh, pentru ca aspirațiile lor legitime să fie ascultate. Populația din Siria uh, merită reforme politice pe care uh, le așteaptă de mult, inclusiv libertatea de expresie, de asociere, de participare politică la actul de guvernare. Președintele Assad s-a adresat acțiunii pe 30 eh, martie, dar nu a prezentat un program convingător de reformă și nici o foaie de parcurs pentru implementarea măsurilor pe care le-a anunțat. Ca Uniunea Europeană va continua să preseze Siria pentru ca reformele să aibă loc fără întârziere. Se pare că undeva în sală sună un telefon. Bun. Voi continua. Uniunea Europeană va continua să exercite o presiune asupra Siriei pentru ca reformele să uh, fie promovate. Ele trebuie să fie reale, trebuie să fie politice, dar și socioeconomice, să fie serioase, nu doar cosmetice, și să fie implementate fără întârziere. Uh, noi vom monitoriza uh, strict modul în care guvernul care uh, trebuie să uh, fie format și reformat va duce la îndeplinirea acestei reforme. Este nevoie de elaborarea unei noi legislații pentru ca în sfârșit starea de necesitate să fie ridicată și drepturile umane și drepturile, libertățile cetățenești să fie respectate. Uniunea Europeană uh, va încerca să determine conducerea siriană să nu mai recurgă la forță împotriva demonstranților pentru că trebuie trași la răspundere cei care au comis acte de violență și uh, care s-au uh, soldat cu victime. Iar cei care sunt angajați pentru apărarea drepturilor omului trebuie să fie liberați din închisori. În Yemen, situația de asemenea este preocupantă. Mesajele înaltei reprezentante în urma violențelor din 18 martie au fost cât se poate de clare, iar uh, concluziile Consiliului de Politică Externă din 21 martie a reiterat condamnarea de către Uniunea Europeană a utilizării forței împotriva protestatarilor. Uniunea Europeană uh, solicită să fie trași la răspundere cei care au comis acte de violență și să fie aduși în fața instanțelor. Până atunci, mesajele care vin din partea conducerii iemenite nu au fost foarte clare. Din acest motiv, înalta reprezentantă la, uh, mi s-a adresat telefonic președintelui Saleh pe 30 martie, îndemnându-l să facă tot ce îi stă în putere pentru a preveni altă vărsare de sânge. Uh, cea mai bună cale pentru a garanta acest lucru este să se treacă la o tranziție politică rapidă. Tranziția constituțională trebuie să fie bine fondată și să existe angajamente care să fie și duse la îndeplinire, pentru că Timpul nu mai are răbdare și uh, nu trebuie ca poporul iemenit să fie victima acestei politici. Împreună cu partenerii internaționali, Uniunea Europeană este și va rămâne activ implicată în încercarea de rezolvare a crizei din Yemen. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, vă mulțumesc pentru atenție și uh, aștept cu interes observațiile dumneavoastră și întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule ministru. Acum văd că domnul Broc e lângă domnul uh, Salafranca și îl felicit pentru rezultatul uh, excelent pe care l-a avut echipa dumnealui ieri. O victorie excelentă, însă obținută cu ajutorul uh, unuia dintre cei mai buni jucători spanioli, a lui Raul. Deci după ce l-am felicitat pe domnul Broc, îi dau cuvântul acum domnului Salafranca, numele PP, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, da, sunt de acord cu cuvintele dumneavoastră adresate domnului Brock. Domnule ministru, domnule comisar, doamnelor și domnilor, aș vrea să vă spun că în mod uh, constant urmărim uh, informațiile pe care ni le dă în altul reprezentat în legătură cu situația din aceste țări și trebuie să recunoaștem eforturile pe care dumneai le face în numele UE pentru a sprijini aspirațiile democratice în Bahrain, Yemen și Siria iar mâine Parlamentul va adopta o rezoluție sprijinită de toate grupurile politice. Totuși, domnule președinte, aș vrea să ridic o serie de chestiuni aici. Sper ca dumneavoastră, domnule ministru, să îi le transmiteți uh, doamnei Ashton. În primul rând, um, aici, în Parlamentul European, dar și în alte instituții, există um, avem impresia că oarecum dăm înapoi în ceea ce privește politica europeană de securitate și apărare. Practic ne întoarcem în vremurile cooperării politice și e clar că nu pentru asta s-a adoptat tratatul de la Lisabona. Există o contradicție clară aici care are de-a face cu faptul că prezența UE e din ce în ce mai necesară în aceste țări, însă nu se știe care este rezultatul final al acestor procese de tranziție. E clar că noi va trebui să fim prezenți și e clar, de asemenea, că și doamna Ashton uh, e prudentă și așa trebuie să fie. Însă problema este dacă statele membre vor fi gata să crească, să sporească resursele necesare pentru a face față acestei situații. Vă mulțumim, domnule Sala Franca. Acum două minute, doamna Veronique de Kaiser. Monsieur le Président, nous sommes très Vă mulțumesc, domnule președinte. Suntem foarte conștienți de eforturile diplomatice intense pe care le face doamna Ashton și suntem conștienți și de cât de dificile sunt situațiile pe care le întâmpină dumneai în aceste trei țări. Cu aceste trei țări nu avem acorduri uh, comerciale care uh, să conțină clauze de drepturile ale omului. Deci avem practic niște pârghii foarte reduse. Aș vrea să spun trei lucruri acum. În primul rând, în ceea ce privește aspirațiile popoarelor, celor care acum sunt pe străzi și își riscă viața. Deci trebuie să-i sprijinim, însă trebuie să obținem încetarea violențelor. Astăzi m-am întâlnit cu un disident din Siria și el cerea un lucru, să se pună capăt violenței pentru ca oamenii să se poată exprima în sfârșit. Deci chiar dacă nu avem un acord cu, cu, cu Siria, ar trebui să folosim tot arsenalul de sancțiuni pe care le putem impune dacă e nevoie pentru a pune capăt acestor violențe. În al doilea rând, aceste țări în general și țările din Golf și Libia, deci acestea, sunt niște țări pe care le-am înarmat noi și le-am supraînarmat. Deci noi am creat practic aceste butoaie de pulbere care acum explodează și afectează cetățenii. Acum, în ceea ce privește fățărnicia, standardele duble. Am fost foarte fermi în ceea ce privește Bahrainul și alte țări. Știm că situația din Bahrain, situația e foarte delicată. Știm că Arabia Saudită a trimis acolo trupe, Consiliul Golfului. Știm că Arabia Uh, saudită și Consiliului uh, uh, Golfului s-au implicat în Libia, însă noi nu vrem aici să punem pe balanță practic prețul la țiței. Deci nu ar trebui ca șiiții care sunt acum oprimați de guvernul din Bahrain să plătească prețul pentru a menține costul petrolului. Vă mulțumesc acum, doamna Iatenmachi. I am Domnule președinte, sunt furioasă. Ieri, în reuniunea noastră de grup, am ascultat uh, trei persoane din Bahrain, Yemen și Siria, care, din partea Amnesty uh, International și Human Watch, iar poveștile lor erau îngrozitoare și m-au înfuriat. Scrisoarea pe care am primit-o din partea doamnei Ashton nu este o strategie, este doar o agendă ar trebui să ne oprim în trimite astfel de mesaje goale, așa cum am făcut-o mult, prea mult timp cu Tunisia, Egipt și Libia. E momentul să luăm măsuri. Uniunea Europeană ar trebui să solicite întrunirea Consiliului pentru Drepturile Omului de la Geneva și ar trebui ca aceste regimuri didactoriale să fie făcute responsabile pentru încălcarea drepturilor omului. În al doilea rând, ar trebui să se instaureze un embargo pentru exportul de arme către aceste țări pentru toate țările europene. Este inacceptabil să se continue vânzările de armament către aceste țări. În al treilea rând, ar Trebuie să se spună clar că dacă acele regimuri dictatoriale constituie un obstacol în calea democratizării, e timpul să plece. Uniunea Europeană ar trebui să introducă sancțiuni precum înghețarea activelor și uh, interdicția de călătorie. Mulțumesc! Are acum cuvântul un minut și jumătate, doamna Flotră, numele verzilor. Nouvelle că de populație. Mulțumesc. Este o bună veste că populațiile demonstrează pentru a cere uh, drepturi democratice și uh, asta este în spiritul proiectului european. Nu poate decât să ne entuziasmeze și să dorim să susținem aceste populații. Dar vestea proastă este că aceste demonstrații sunt uh, reprimate la modul cel mai dur. Oamenii um, manifestă um, și își pun viața în pericol pentru că um, iată că uh, acum avem acțiuni militare în Libia, dar noi trebuie să găsim acum alte forme de a proteja populația din aceste trei state. Declarațiile sunt foarte importante, cerințele populației sunt legitime, dar noi trebuie să acționăm și trebuie să uh, tragem la răspundere pe toți cei care folosesc o forță disproporționată față de uh, aceste demonstrații pentru a le înăbuși. Trebuie să uh, colaborăm cu Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite pentru a organiza misiuni, pentru a avea rapoarte, astfel încât responsabilii politici să realizeze că violențele la care se dedau nu vor rămâne nepedepsite. Deci, uh, de asemenea, trebuie să condamnăm faptul că presa este cenzurată. Nu este acceptabil. Noi dispunem de instrumentele necesare pentru a înlătura aceste obstacole. Iar uh, din moment ce avem mijloace de acțiune, trebuie să le folosim, nu trebuie să ne ascundem în spatele uh, președinției siriene, de pildă. Trebuie ca în anumite condiții, să ă, elaborăm ă, un ă, program și Siria de asemenea trebuie să realizeze un program de reformă, să accepte manifestațiile pașnice. Mulțumim doamnei Flotră pentru un minut și jumătate domnul Karim din partea grupului ECR. Ascultând aici declarațiile dumneavoastră, domnule ministru, am auzit ce vreați să spuneți, însă sunt doar niște cuvinte. Cuvinte frumoase, însă găunoase, din păcate. Practic erau doar reacții acolo, nu era nicio atitudine proactivă în prezentarea dumneavoastră. Și am scris pe o faie de hârtie, practic, uh, un plan și urma să fac, uh, să iau notițe în legătură cu intențiile uh, Uh, Uniunii Europene. Ei bine, iată, hârtia e goală, practic, pentru că nu aveți nicio contribuție, nu aveți niciun element pro- proactiv pe care să ne-l propuneți astăzi. Iar oamenii din Orientul Mijlociu acum se uită către Europa, așteaptă ajutorul nostru pentru a-și câștiga drepturile și tot ceea ce le dăm sunt niște cuvinte găunoase și uh, Ceea ce privește ultimul plan de acțiune, din acesta lipsea un element esențial despre care s-a vorbit mult în presă și anume faptul că liderii din Orientul Mijlociu în continuare pot fura bani de la popoare și să îi aduc aici pe teritoriul Uniunii Europene și noi nu facem nimic pentru a împiedica asta. Dumneavoastră ați spus că timpul uh, practic uh, s-a încheiat, că timpul s-a scurs, însă cum se face că acum nu ați venit cu nicio propunere? Deci vă rog să dați dovadă de mai mult respect față de Parlamentul European. Vă mulțumesc acum un minut pentru doamna Matias în numele grupului GUE. Obrigada, senhor presidente. No Iemen, na Síria e no Bahrein. Mulțumesc, domnule președinte. În Yemen, Siria și Bahrein există multe puncte comune. Populația trăiește după democrație și libertate, iar protestele și demonstrațiile sunt uh, <clears throat> oprite cu violență. Și eu afirm că trebuie să oprim uh, exportul de armament către de aceste țări. Însă Europa continuă să vândă armament, uh, cele arme cu care acum uh, sunt omorâți persoane civile. Și aici nu putem uh, să continuăm să avem două ștachete de măsură. Nu putem să analizăm pe de o parte democrația, la modul cum o facem, și pe de altă parte interesele economice. În uh, Bahrain nu s-a ridicat decât proteste, iar uh, Arabia Saudită a intervenit și tinerii au fost uh, amenințați de soldați. Și noi nu am făcut decât să scriem de peșe. Țările arabe probabil că nu au observat încă această duplicitate a Europei. În minut și jumătate, domnul Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Een radicale regime change Mulțumesc. O schimbare uh, radicală de regim uh, în sensul de preluare a puterii prin uh, islamiști radicali în Siria, Bahrain și Yemen ar fi o adevărată catastrofă și în afara acestor țări. Deci uh, trebuie să încercăm să să ă, preîntâmpinăm o asemenea evoluție, pentru că bănuiesc că și Iranul s-ar bucura dacă ă, s-ar realiza o asemenea preluare de ă, regim. Eu cred că noi am ratat momentul să ne implicăm. Iar acum Uniunea Europeană împreună cu Statele Unite ar trebui totuși să reacționeze în sensul de a acorda un sprijin manifestanților. Cu ceva vreme în urmă noi am vizitat Siria. Din uh, păcate, în în, uh, din 2003 încoace în Siria au, uh, s-au refugiat creștini din Irak și la ei trebuie să ne gândim acum. Vă mulțumesc, domnule Belder. Acum încheiem uh, această rundă cu intervenția domnului Melzer de la Nensk. În Yemen, Syrien Mulțumesc, domnule președinte. În Yemen, Siria și Bahrain, din păcate, uh, revoluția de Iasomie nu se continuă uh, la fel de pașnic. Și populația își dorește o rezolvare a problemelor uh, a căror victimă este și o mai mare participare democratică. S-au făcut astfel de promisiuni, însă dacă aceste promisiuni uh, vor fi și respectate, e altceva, pentru că nerespectarea acestora, până la urmă, a dus la acest val de proteste. Demonstrațiile au fost însă oprite cu violență, pe de altă parte sunt promise reforme fără a da semne reale de reforme ceea ce ar putea duce în toate cele trei țări la o escalare, escaladare a situației. Neliniștile din uh, Siria se datorează și faptului că guvernul achiziționează în continuare armament. UE trebuie în această privință să aibă un rol de intermediar nepartinic. Mulțumesc, dragi colegi. Trecem acum la oratorii care vorbesc în nume personal, începând cu domnul Iacolino, un minut jumătate. Pronto? Sì. Grazie, Presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Quattro per capire chi passerà il turno mentre sono dello stesso suo avviso che raul è un grandissimo calciatore. Da, Raul este un mare fot, fot, fotbalist. Meciul a fost extraordinar ieri între Schalke și Inter. Un scor extraordinar, 5 la 2. Din motive, acum să trecem la aceste țări. E clar că economia provoacă multe schimbări, însă există și aspirațiile populației uh, către democrație. Demo- visurile lor uh, de democrație par acum să se facă simțite. Foarte mulți tineri acum doresc să se implice, să fie cetățeni. Și mai ales în rândul tineretului există această conștiință. Vreau să vă spun că recent a fost eliberată dizidenta la Tasari. E un singur lucru, însă e un pas în direcția cea bună. În ceea ce privește Yemenul, acolo se fac din ce în ce mai multe demonstrații împotriva președintelui Saleh. Și în Bahrein, de asemenea, au loc foarte multe proteste și iar noi ar trebui să intervenim pentru a pune capăt violențelor. Noi trebuie să ajutăm aceste țări uh, pe calea democratizărilor. Să ne uităm că să ne dăm seama că e greu de înțeles ce se întâmplă în bazinul mediteranean. Noi trebuie să intervenim, să dăm dovadă de solidaritate și să ajutăm în aceste momente regiunea care este expusă la cele mai mari presiuni migratorii, adică Italia. Vă mulțumesc pentru comentariul futbolistic foarte prietenos. Acum, domnul Hovit, un minut. Domnule președinte, fie că e vorba de atacuri coordonatoare ale sniperilor sau alte atacuri pe 15 martie, în Siria, pe 17 martie, 100 de mii de oameni au fost afectați. În Bahrain, de asemenea, foarte mulți oameni sunt uh, împușcați, răniții sunt obligați uh, să se ducă la acest spital care este atacat, deoarece este singura bancă de sânge. Parlamentul European va apăra drepturile omului peste tot unde sunt amenințate. Acum trebuie să cerem Consiliului de Afaceri Externe să ceară răspundere pentru cei care sunt responsabili de violență, anchete independente, nicio impunitate. Doar așa putem uh, preîntâmpina alte violențe împotriva nevinovaților. În Bahrain se spune că uh, forțele au tras cu gloanțe oarbe, sau fost omorâți oameni, capetele lor au fost practic despicate în două. Situația e oribilă și de aceea trebuie să punem capăt vânzărilor de arme în această regiune din partea UE. De asemenea, în comunicarea sa, domnul Fiul ar trebui să ne informeze în legătură cu acordul de asociere cu Siria. Noi trebuie să insistăm ca uh, monitorizarea să se facă în ceea ce privește drepturile omului din partea comunității internaționale și trebuie să arătăm că noi ne-am schimbat clar atitudinea. Vă mulțumesc, domnul Lambsdorff. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, avem primăvară în zona mediterană, dar în zona Golfului și în Siria e iarnă. Pentru că imaginile care ajung la noi sunt groaznice, sunt uh, peste 100 de morți. Amnesty International, din acest punct de vedere, ne oferă un bilanț îngrijorător. Trebuie ca noi cât mai repede cu putință să acționăm, iar Consiliul uh, de Politică Externă trebuie să reacționeze la Geneva, trebuie să aibă loc o reuniune privind uh, drepturile omului. A sosit momentul pentru că există încălcări masive ale drepturilor omului. Sigur că este nevoie de o trecere la democrație, sigur că este nevoie despre un embargo asupra liverilor de arme pentru această regiune. Avem de-a face cu o dictatură care este de mediu, dar în același timp această dictatură plătește specialiști în PR din Occident ca să o prezinte într-o manieră cât mai spectaculoasă. În ce privește Yemenul, mie mi se pare că aici riscul este uriaș uriaș, pentru că există riscul unei scindări între nord și uh, uh, sud. Există o celulă activă al Al-Qaeda care acționează aici, iar Europa trebuie să își apere interesele în zonă uh, mai insistent decât prin ceea ce ne-a fost expus aici de către reprezentantul Consiliului. Frida Bepels acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sinceră să fiu, trebuie să recunosc că mă îngrijorează cele menționate de domnul uh, ministru, respingerea violenței, respingerea dialogului și uh, promisiunilor de reforme politice, pentru că în momentul de față consider că este vorba doar un apel la dialog și cred că acest lucru nu va face o diferență reală și nu este nici credibil. Uniunea Europeană trebuie să impună aceste reforme democratice. Înalta reprezentantă are multe contacte oficiale, însă cum își întreține contactele cu pătura de mijloc? Cum anume sunt auzite și opiniile acestora? Pentru că colegii au spus deja înaintea mea că trebuie oprite și interzise exporturile de arme în aceste țări. Anul trecut s-au vândut peste uh, în Yemen de către 8 state membre arme în valoare de peste 100 milioane de euro. Acest uh, lucru trebuie să înceteze. Mulțumesc. Care acum cuvântul un minut și jumătate, domnul Provera. Președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la Bahrain. Această țară de mici dimensiuni are o poziție strategică în ceea ce privește echilibrul din zona Golfului și în ceea ce privește aprovizionarea cu energie. În Bahrain există o rafinărie care prelucrează țițeiul uh, din Arabia Saudită. Și conform unor surse bine informate, o parte din uh, populația Bahrainului este influențată de iranieni. E clar, populația dorește, are niște aspirații legitime de a reforma sistemul. Însă, e foarte greu să ne dăm seama care sunt influențele externe în Bahrein? Acolo există un mare pericol de destabilizare a țării, pericol care ar putea să se răspândească și în regiunea de răsărit a Arabiei Saudite, unde musulmanii și iți sunt foarte musulmani. Iranul uh, sprijină Hezbollahul uh, în Liban, și dacă influența Iranului s-ar întinde și în zona Golfului, dezechilibrul ar fi foarte mare și ar putea avea efecte la nivel internațional. De aceea trebuie să fim foarte prudenți atunci când evaluăm situația din Orientul Mijlociu și ar trebui să facem clar distinția între aspirațiile legitime ale popoarelor de democrație și influențele din exterior, unde sunt, unde sunt în joc și alte ambiții strategice. Vă mulțumesc, doamna Omer Reuters. Mulțumesc, domnule președinte. Noi uh, analizăm astăzi situația din uh, trei state foarte diferite, cu specific foarte diferit. La Yemen, uh, o revoltă a maselor în ciuda violenței poliției. La Bahrain, de asemenea, există riscul instabilizării întregii regiuni prin implicarea eventuală a Iranului și a Arabiei Saudite. Iar în Siria, iarăși, nu știm dacă este credibil regimul în uh, anunțarea măsurilor de reforme. Deci, Uniunea Europeană trebuie să aibă în vedere și relațiile bilaterale cu aceste țări. Există o serie întreagă de principii uh, care trebuie să fie avut în vedere. Dreptul la libera exprimare a opiniei, dreptul la a demonstra. Dar dacă cetățenii devin victime ale poliției, oare putem tolera acest lucru? Nu trebuie să existe o investigație din ce privește dreptul internațional? există și um, uh, necesitatea ca uh, dialogul între cei care sunt la putere și opoziție să uh, poată să se înfiripe. Uh, iar uh, în clipa de față, în Siria, Bahrain și uh, Yemen, se pare că uh, guvernanții nu sunt deloc dispuși să asculte doleanțele populației. Domnule președinte, noi trebuie să încercăm să oferim un ajutor concret acest lucru s-a spus în repetate rânduri, dar cum putem acorda într-o manieră înțeleptă um, acest ajutor concret? Și în ce privește Siria, Poate că ar trebui să apelăm și la Turcia să exercite o presiune asupra Siriei în legătură cu proiectele care în uh, zilele următoare ar trebui să fie adoptate. Eu cred că delegația noastră pentru Mașrec ar putea să desfășoare o activitate binevenită, dar trebuie să creăm condițiile necesare pentru asta. Mulțumesc, stimată colegă. Mi se spune că uh, nu dispunem de prea mult timp și rog pe toți să uh, respecte uh, timpul uh, acordat intervenției. Un minut pentru doamna Ana Gomes. Mulțumesc. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să fie coerentă și trebuie ca, într-adevăr, în legătură cu situația din uh, Siria, Yemen și Bahrain, dar și de aievea în lume, trebuie să acționeze coerent, trebuie să transmită mesaje clare, pentru că în aceste țări avem de-a face cu dictaturi. Oamenii ies în stradă și protestează și riscă viața. Bahrain este un uh, caz particular. Aici Uniunea Europeană nu a avut un comportament uh, neechivoc, s-a utilizat această metodă a măsurii duble și nu doar în Bahrain, unde a intervenit și Arabia Saudită, ci și al, în alte părți. Parlamentul European solicită uh, impunerea unui, unei interdicții de export pentru arme și solicitarea, o solicitare adresată autorității adresat autorităților din Bahrain de a elimina blackout-ul pentru mass media. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Macmillan Scott. Aseară am organizat o audiere cu experți din această experți în această regiune. În Bahrain până acum au murit cel puțin 23 de persoane, în Siria 132, în Iemen cel puțin 63 de persoane. Poate că vă întrebați ce poate face Uniunea Europeană. Ei bine, rezoluția de mâine, care va fi adoptată mâine, face niște sugestii. Însă în următoarele luni, în ultimele luni, mă scuzați, am adoptat rezoluții privind uh, Libia, Egiptul, Siria și eu am comparat rezoluțiile și acțiunile comisiei și lucrurile nu stau prea bine. Comisia ar trebui să ne asculte, la fel și Consiliul. Deci eu voi publica această analiză pe site-ul meu web. Eu cred că tratatul de Lisabona îi conferă Parlamentului o răspundere suplimentară, deci ar trebui să fim foarte serioși în ceea ce privește toate elementele din politica noastră externă, mai ales cum acum când au loc aceste schimbări masive în lumea arabă. Vă mulțumesc, domnul Arlachi, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Siria, Bahrain și Yemen sunt trei state cu trei tiranii față de populația și eh, noi trebuie să susținem populația acțiunea Uniunii Europene față de eh, demersurile de democratizare eh, ale regiunii sunt lipsite de credibilitate noi ar trebui să începem prin a elimina dubla măsură cu care am operat până acum. Noi am susținut aceste tiranii în diverse moduri și trebuie să ne gândim că și Statele Unite și Rusia le-au vândut tot felul de arme. Acum suportăm conse- consecințele. Și există, din nefericire, atât de multe victime inocente. Dacă dorim să fim credibili, Trebuie să uh, instituim un embargo asupra furnizării de arme pentru toate aceste țări și uh, acest embargo de arme trebuie să funcționeze în toată zona uh, Africii de Nord și în regiunea Orientului Mijlociu. Felul acesta vom stimula tranziția. Mulțumesc. Ultima intervenție, doamna Muniz. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Schimbările irreversibile spre democrație din această țară cred că au pus capăt unei tranziții destul de tulburate în Tunisia și Egipt. Însă a existat și sprijin internațional pentru activarea principiului de responsabilitate pentru protejarea cetățenilor libii. Însă, acu ă, însă acum au loc schimbări în Siria, în Bahrain și în Yemen. Și Uniunea Europeană trebuie să fie prezentă acolo, trebuie să profite de precedente, de antecedente și să își adapteze răspunsul internațional. Domnule comisar Füle, cred că ați menționat uh, și chestiunea politicii europene de vecinătate, care trebuie să intervină în acest proces pentru a oferi sprijin acestor țări și pentru ca cetățenii europeni să știe că Uniunea Europeană este fermă în apărarea democrației și drepturilor omului. Autoritățile din Siria, Yemen și Bahrain trebuie să-și amintească că folosirea violenței de către stat împotriva propriilor săi cetățeni cetățeni vor va avea consecințe imediate. Apoi, autoritățile din aceste țări trebuie să știe că nu este, neces- că nu este suficient să facă doar niște schimbări ă, cosmetice, ci este nevoie de lansarea imediată a unui proces de dialog cu grupurile de opoziție și cu societatea civilă. Și uh, jurnaliștii și uh, deținuții politici, dar și cei care apără drepturile omului, trebuie să fie uh, eliberați. Mulțumesc foarte mult, doamna Muniz. Acum uh, trecem la procedura Catch the Eye. Vorbitorii au un minut fiecare și după aceea vom opri microfonul, după ce se scurge acel minut. Începem cu doamna Andrecheni. Domnule președinte, domnule ministru, nu ar trebui să ținem ochii încheiși și să dăm vina pe ceea ce se întâmplă pur și simplu în țările libere. Situația din Siria este cu siguranță foarte gravă și miza care este în joc este una foarte mare. Activiștii din opoziție, jurnaliștii, reprezintă ținte vii. Multe persoane au fost omorâte, multe se află în deten- detenție, mulți jurnaliști au fost dați afară din țară, informațiile sunt blocate. Presa nu este deloc independentă, așa încât ar trebui să luăm în considerare sancțiuni împotriva Siriei, ar trebui să luăm în considerare sancțiuni politice și în Yemen și Bahrain. În ceea ce privește Yemenul, avem un acord în ceea ce privește exportul de arme și ar trebui să-l suspendăm pe acesta. Așa încât, atunci când vorbim despre aceste trei țări, în primul rând ar trebui să facem referire la responsabilitate, în al doilea rând ar trebui ca la Consiliul uh, privind drepturile omului de la Geneva să se ia măsuri. Mulțumesc, spune domnul președinte, doamna Andrichien este întreruptă și urmează domnul Rosario, doamna Rosario Croseta. Eu am ehm, vissuto trei ani. Domnule președinte, eu am locuit trei ani în Bahrain între optzeci și nouăzeci când era considerată această țară ca fiind una dintre cele mai democratice din regiunea Golfului. Închipuiți-vă ce se întâmplă în alte țări, în Arabia Saudită, de pildă, unde au loc um, sute de execuții capitale anual uh, și uh, în uh, întreaga zona a Golfului se neagă libertatea presei. Acum avem o rezoluție privind aceste trei țări, iar în momentul în care pregătim o rezoluție privind Arabia Saudită, Iran și China, condamnăm uh, încălcări ale drepturilor omului, dar uh, în uh, Occident lucrurile sunt mai ciudate. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Doamna de Sarnez are cuvântul. Ce rol a jucat Europa în aceste țări în care conducătorii rămân surzi la apelurile la democrație, la reformare și la o dezvoltare mai justă? Iată care este întrebarea pe care, la care trebuie să răspundem. Cred că primul răspuns este că Uniunea Europeană trebuie să-și folosească de urgență tot arsenalul de care dispune pentru a obține liberarea imediată a jurnaliștilor și a deținuților politici și trebuie să susțină o comisie independentă de anchetă a faptelor comise și să facă apel la o sesiune misiune specială a Consiliului pentru Drepturile Omului. Pe termen mediu, cred că trebuie să revizuim în profunzime relațiile noastre cu aceste țări, iar Uniunea Europeană trebuie să se exprime, să se declare de partea opiniei publice, de partea popoarelor și nu de partea puterii în acest scop, Uniunea trebuie să instituie și să deruleze un dialog permanent cu societatea civilă și cu cei care apără democrația și cu responsabilii opoziției. Aceasta este o schimbare profundă. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Hautala. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, aflat că Parlamentul uh, ia foarte în serios uh, această chestiune a încălcării drepturilor omului în cele trei țări despre care vorbim, Bahrain, Yemen și Siria. Și dorim să auzim din partea Serviciului de Acțiune Externă, din partea Comisiei, cum vom dovedi că nu mai lucrăm pornind de niște standarde duble, pentru că avem nevoie de multe măsuri care să fie luate. Trebuie să vedem cum uh, se desfășoară ori acțiunile și toate aceste măsuri la uh, ONU și în Consiliul acestora. Pentru că, într-adevăr, trebuie luate măsuri speciale în aceste țări. Am auzit că a sosit momentul să oprim exportul de arme către aceste țări. Nu putem să așteptăm mai mult, așa încât, vă rog, care este... Care sunt măsurile pe care le va lua Comisia și le va lua Serviciul de Acțiune Externă Europeană? Mulțumesc, doamnă Hautala, domnul Tanok. Domnule președinte, în Siria, forțele de securitate au răspuns cu violență demonstrațiilor uh, protestanților uh, și um, retorica domnului Assad uh, și prietenia sa cu Iranul și sprijinul acordat Hezbollahului ne arată că este un autocrat pe periculos, dar Bahrain este o monarhie constituțională mai puțin periculoasă, din păcate. Extremiștii Shia, uh, sprijiniți de Iran, uh, Uh, stârnesc conflicte și propagandă împotriva guvernului și a regelui. Iar regele a încercat uh, să-i asculte pe protestatari și să înceapă dialogul, dar, bineînțeles, uh, toate victimele, bineînțeles, trebuie condamnate. Toate aceste victime trebuie condamnate, dar um, în ciuda acțiunilor sale de a se opune al Qaeda de ani de zile, iată noi retragem acum sprijinul fără să știm ce se va întâmpla. Vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc, domnule Tanoc. Domnul Broms are cuvântul. Cred că ar trebui să ne întrebăm ce putem face pentru a atenua impasul uh, în care se află oamenii din această țară. Însă trebuie să avem trei propuneri. În primul rând, uh, trebuie să vedem dacă avem capacitatea și, uh, în al doilea rând, dacă avem rolul de a face acest lucru. În al treilea rând, cred că această situație nu se atribuie interferenței noastre. În momentul de față, personalului britanic li se Uh, transmite ordine de demisie. Uh, de misie statele fac uh, convenții solemne cu trupele lor și îi le trimit în luptă pentru a-și risca viețile, dar numai când interesele națiunii respective sunt în joc. Dar noi nu avem interese vitale. Avem motive să credem că forțele externe asociate cu Statele Unite și aliații săi au un interes vădit în destabilizarea Siriei. Și mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Paul Rubic. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, cred că în aceste state locuiesc mulți tineri cărora le este dor de o modernizare a democrației și de libertate și cred că ar trebui să țină cont de acest lucru. Ar trebui să ne asigurăm că ne câștigăm prieteni în aceste țări și că nu uh, decretăm niște sentințe uh, generale, ci că ne axăm individual și supra, asupra acelora care doresc să intre într-o societate modernă. De aceea, din partea Uniunii Europene, cred că ar trebui să ne străduim să organizăm programe de schimb pentru IMM-uri, pentru profesori, pentru învățători și jurnaliști. Cred că este sarcina noastră, în aceeași măsură ca și a altora, de a ne găsi prieteni în aceste state. Vă mulțumesc, domnule președinte, și sper că în curând vor avea loc acțiuni pe această direcție. Mulțumesc, domnule Rubic, terminăm acest turn de intervenții Catch the Eye cu intervenția doamnei Dodds. Uh, domnule președinte, domnule ministru, Asemenea colegilor mei, sunt și eu oripilată de încălcările drepturilor omului și de violența la care suntem martori în această regiune. Totuși nu pot să nu mă folosesc acest prilej de a vă spune, domnule ministru, mai ales dumneavoastră, că declarația pe care ați făcut-o astăzi din partea înaltului reprezentant pentru afaceri externe arată foarte clar, mult mai bine decât am putea, decât am putea o face noi, cât, uh, cât de absurd este această funcție și cum am irosit banii. Uh, Mesajul este cel de respingere a violenței, de promovarea dialogului, de reformare din interiorul acestor țări pe bună dreptate, dar în aceste situații este o picătură într-un pahar cu apă. Avem nevoie de mai mult decât, decât uh, de un telefon sau de declarații, de vorbe goale. Cred că cei din Orientul Mijlociu Vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc, doamna Dolț. Am terminat procedura intervențiilor spontane. Dau acum cuvântul domnului ministru din partea Consiliului pentru a răspunde tuturor observațiilor făcute. Stimate doamne și stimați domni, vă mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. În primul rând, doresc să răspund cât se poate de concret la unele dintre întrebările adresate în legătură cu Bahrainul. Intervenția Iranului în afacerile interne ale Bahrenului a fost menționată, însă până acum nu există dovezi că Iranul s-a, amestecat în situația din Bahrein, provocând radicalizare. În mod clar, acesta este un risc și un alt motiv întemeiat pentru a începe un dialog național cât mai curând posibil în Bahrein pentru că vrem să evităm această situație. În ceea ce privește invazia saudită din Bahrain, aș vrea să subliniez că cele șase state din zonă au uh, acorduri colective de siguranță între ele. Prezența Arabiei Saudite și a altor forțe din Bahrain a fost solicitată în cadrul acestui acord și a prevăzut intervenția unui cel puțin a unui stat din uh, acea convenție și cred că aceasta este o situație reală pe care trebuie să o luăm în serios și trebuie să luăm în serios regiunea, uh, dimensiunea regională și în modul în care evaluăm această regiune. În ceea ce privește Yemenul, aș vrea să vă sugerez că Uniunea Europeană a suspendat uh, oarecare asistență pentru Yemen, de exemplu asistența uh, pentru combaterea terorismului împotriva civililor și am considerat că trebuie să avem o abordare diferențiată în această privință. Acum uh, dați-mi voie să vorbesc în limba maghiară pentru a răspunde la unele întrebări care au fost adresate salafranca úr azt a kérdést vetette föl hogy mi. domnul salafranca a adresat o întrebare referitoare la rezultatul tranziției. În acest context doresc să spun că nu știm care va fi rezultatul acesteia. Nu știm cum se va încheia această primăvară arabă, pentru că nimeni nu are încă un răspuns la această întrebare. Acum câteva luni nici măcar nu știam că se va realiza un asemenea efect de domino. Pe de altă parte, trebuie spus că nicăieri nu este scris, nicăieri nu este stabilit care va fi rezultatul acestei primăveri arabe. Multe lucruri depind și de noi. Trebuie spus cu claritate acest lucru. Pentru că modul în care se va sfârși această primăvară arabă depinde și de noi. Acesta este răspunsul meu către domnul Sala Franca. Ideile care au fost exprimate aici cred că au fost cât se poate de importante și de valoroase. Atât reprezentanții Comisiei cât și Consiliul și serviciul extern, respectiv reprezentanții săi, salută aceste propuneri înaintate de dumneavoastră. În ceea ce privește politica de vecinătate, respectiv examinarea sa, acest proces este în curs de desfășurare. Propunerile care au fost formulate vor fi integrate în examinarea acestei politici de vecinătate. Deci ne aflăm într-o situație cât se poate de fericită dacă nu se va ajunge la faptul ca în câteva săptămâni întâlnirea la nivel înalt uh, a parteneriatului pentru Est să fie organizată, pentru că în felul acesta vom avea timp să integrăm în politica de vecinătate propunerile care au fost înaintate de dumneavoastră. Important este ca această politică să fie cât mai unitară și mai coerentă. Avem nevoie atât de dimensiunea estică cât și de cea sudică atunci când formulăm și structurăm această politică de vecinătate. Și numai atunci putem să fim credibili și uh, putem să facem o figură bună în fața partenerilor noștri din Sud care urmăresc fiecare formulare a noastră cu mare atenție dacă noi, Uniunea Europeană, avem o abordare a politicii de vecinătate coerentă. Propunerile care au fost uh, formulate de dumneavoastră în ceea ce privește politica de vecinătate. Și încep uh, din final cu doamna Dodds și cu domnul Rubic în ceea ce privește relațiile civile și rolul acestora în contextul politicii de vecinătate Mă gândesc aici și la relațiile cu tineretul și cu societatea civilă. Avem nevoie, într-adevăr, de noi surse pentru acestea care să fie importante pentru că ele sunt relevante în cadrul acestui proces. Însă, în același timp, nu trebuie să uităm că, în ceea ce privește aceste relații, trebuie să ținem cont de anumite aspecte de fiecare dată. Există anumite țări în care nu am putut evita introducerea anumitor sancțiuni, de exemplu un embargo al armelor sau o intervenție militară. Asemenea lucruri nu au putut fi evitate în anumite state și nu vorbesc aici numai despre Libia. Pentru că nu numai în Libia se intervine în cadrul politicii uh, de vecinătate cu Sudul, ci și în uh, coasta de Fildeș. Și știu că în cursul acestei seri se va mai, seri se va mai discuta despre această situație, dar trebuie spus că această situație și aceste state nu pot fi puse toate sub același acoperiș. Din cauza războiului civil, nu s-a putut evita intervenția militară în aceste state. În cazul celor trei state despre care vorbim acum, însă, pentru că ai să vorbește despre uh, regimuri autoritare, care se joacă și ele cu focul. Și aici se observă pericolul eventual de a se ajunge la o intervenție am uh, transmis un semnal concret și important acest lucru uh, l-a făcut doamna înalt reprezentant și noi, practic, am transmis un mesaj foarte important către aceste state care trebuie să știe că în Libia și în Côte d'Ivoire s-a intervenit militar și că se poate întâmpla același lucru. În uh, săptămânile trecute, Uniunea Europeană, comunitatea internațională și europeană au formulat o filozofie foarte clară, responsabilitatea de a proteja, acesta este motoul sub care s-a desfășurat campania și acest principiu a fost implementat. Ar trebui să fie, de fapt, un semnal de avertisment în direcția Yemenului și a Bahrainului. Și, de asemenea, un semnal pentru toți cei care mențin în continuare un regim autoritar. Această intervenție militară Sigur, eu nu doresc să fac niciun fel de analogie cu Iranul sau cu Irakul. Mai degrabă ar trebui să ne gândim la alte state africane, cum ar fi Ruanda. Și cred că acest mesaj al comunității internaționale ar trebui să fie luat în serios, pentru că este un mesaj cât se poate de concret și de important transmis de această comunitate. Stimate doamne, stimați domni, doresc acum să mai răspund punctual la câteva dintre întrebările care au fost adresate. Voi transmite anumite întrebări și doamnei înalt reprezentant, întrebări uh, care au fost formulate sub formă de propuneri referitoare la implicarea Consiliului uh, ONU pentru Drepturile Omului. Cred că acesta a fost menționat de mai multe ori în cadrul dezbaterii. Îi voi transmite doamnei înalt reprezentant și uh, faptul că vi se pare foarte important ca această chestiune a embargoului uh, de arme să fie abordată. Cred că trebuie să ajungem la un echilibru între cooperare și sancțiunile aplicate, mai ales în ceea ce privește cele trei state despre care am discutat astăzi. Și este o misiune foarte specială, pentru că dacă nu alegem intervenția militară și nu aplicăm sancțiuni, ci doar colaborarea, și ne gândim la o anumită formă de sancțiuni, dacă este vorba despre anumite țări, atunci putem să o luăm pe un drum bun. Mi se pare foarte important și ceea ce a spus doamna Omen Reiten în ceea ce privește Turcia. Pentru că și în această privință trebuie să ne exprimăm un punct de vedere cât se poate de concret atunci când uh, ne formulăm politicile privind viitorul. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru toate întrebările și propunerile înaintate. Mulțumesc, domnule ministru. Am uh, primit șase răspunsuri și mâine, la ora 12,